dat. Și acum trecem la raportul domnului, domnilor Traskovski și Gualtieri, componența Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014. Și are cuvântul mai întâi domnul Traskovski, raportor. Aveți cuvântul, poftiți. Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, nu a fost deloc ușor să lucrăm la acest raport, mai ales pentru câțiva dintre dumneavoastră din statele mai mici și de dimensiuni medii care uh, vor fi afectați de propunerile pe care le facem noi. Este una din puținele ocazii în care Parlamentul European are dreptul de inițiativă și cred că cel mai important este că nu putem da înapoi uh, în ce privește asumarea acestei uh, responsabilități. Am încercat să găsim o soluție pragmatică. Care ar fi fost uh, alte opțiuni? Să cerem mai multe mandate? Ar fi putut să, să fie inadecvat în condițiile de criză pe care le traversăm. Pentru că cetățenii ar fi spus, da, asta face Parlamentul European, cere și mai multe mandate. Pe de altă parte, uh, care ar fi fost altă posibilitate să revizuim întregul sistem? Uh, pentru că, uh, sigur, există probleme în legătură cu proporțiile statelor membre, cu cât sunt mai mari, cu atât există o reprezentare mai mare. Să, să operăm o soluție radicală în care unii ar fi câștigat mandate și alții le-ar fi pierdut pierdut, dar uh, nu știu care ar fi fost din toate aceste soluții cea acceptabilă de către uh, Parlament sau de către Consiliu. Noi uh, ne-am străduit să găsim soluții cât mai realiste. Să nu piardă niciun stat mai mult de un mandat, să nu câștige niciun stat mai mult de un mandat. Deci, viziunea mea este că putem găsi o soluție radicală doar în colaborare cu uh, sau în paralel cu reformele din alte instituții. Dar în clipa de față, uh, la nivelul Consiliului, nu există disponibilitate de a discuta acest subiect. Probabil că într-un viitor apropiat vom putea reveni asupra acestei probleme, încercând să aplicăm un alt sistem. Sistemul din această această uh, uh, instituție care se pare că uh, va avea succes de cauză, va fi legat de proporționalitatea degresivă. Sigur că trebuie să găsim o soluție cât de proporțional trebuie să fie sistemul cât de degresiv pentru că există evident dezavantaj, dezavantaje. Încercăm să le minimalizăm. Dacă ne gândim la raportul Severin la Masur, nu a fost poate cel mai bun, dar a fost adoptat de Parlamentul European în legislatura anterioară. Trebuie să ținem seama de ce se propune acolo, să vedem care sunt relațiile între reprezentativitate și uh, situația demografică din statele membre. În sistemul nostru, um, statele mici și medii sunt suprareprezentate dacă aplicăm sistemul proporționalității. Uh, deci, um, va fi uh, dificil să operăm modificări. Eu înțeleg foarte bine de ce mulți dintre dumneavoastră au înaintat amendamente, dar noi nu putem susține amendamentele care uh, pun în discuție principalele principii pe care ne-am construit raportul nostru și din acest punct de vedere uh, cred că trebuie să ținem seama de votul care a avut loc în uh, Comisia pentru Probleme Constituționale este nevoie de o majoritate puternică în Parlamentul European care să susțină raportul nostru și chiar dacă um, pentru mulți dintre dumneavoastră nu va fi o decizie ușoară, vă rog să susțineți propunerea de compromis pe care o facem noi. Nu pentru că uh, la modul ideal ar fi cea mai bună soluție, dar cred că pe termen scurt este mai bună soluția aceasta decât altele care ar putea să fie aplicate și sper că vom putea rezolva pe pentru moment situația în felul acesta. Mulțumesc, domnul Gualtieri. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul Tarkovski deja a spus foarte bine că obiectivul nostru a fost să răspundem unei sarcini foarte sensibile care ne este alocată prin tratat și având în vedere că urmează aderarea Croației la Uniunea Europeană și uh, derogarea de la 751 de membri până la finele acestei legislaturi, acestui mandat, ne-am confruntat cu o uh, solicitare rezonabilă. Există principiul proporționalității degresive care trebuie să fie respectat și de asemenea trebuia să avem și o abordare pragmatică și realistă. Ba, propunerea se bazează pe două etape. În primul rând, se încearcă reflectarea celor trei principii pe care le-a votat Parlamentul în proiectul la Masur Severin un deputat dintr-o țară mai mare trebuie să reprezinte un număr mai mare de cetățeni decât în cazul unei țări mai mici. E important, există un al treilea principiu, pragurile minime și minime de 96 și 6 parlamentari să fie utilizate. Avem o redistribuire semnificativă a locurilor într-o primă etapă, dar care nu este realistă și adecvată în acest moment. Și atunci, a doua etapă, care pornește dintr-o compensare politică îndeplinită, așa cum am auzit, pe baza dublului principiu, nimeni să nu câștige și nimeni să nu piardă mai mult de un loc. Este un rezultat pe care eu l-aș numi echilibrat, sustenabil din punct de vedere politic, așa cum a fost și demonstrat de marele consens de care s-a bucurat propunerea în Comisia pentru Afaceri Constituționale și ne dorim, prin urmare, ca acest consens să apară și în votul de mâine în plenară. Asta nu înseamnă, sigur, că e vorba despre o propunere perfectă. Însă cred că aceasta ar putea fi definită ca cea mai puțin imperfectă dintre posibilele soluții. Votul de mâine va sublinia de asemenea dacă ultimul loc trebuie să fie cedat de Suedia, ca în propunerea inițială, sau din Austria, cum s-a stabilit în Comisia AFCO. Știu că este o chestiune foarte sensibilă pentru cele două țări și în orice caz în 2014 vor avea cel puțin un deputat în plus față de 2009. Logica acestei soluții din două etape ar duce să se ceară un sacrificiu din partea Suediei, precând o evaluare care rezulte din prima etapă ar putea să ducă la raționamentul opus. Eu personal țin de propunerea inițială, asta mă impresionează pe mine, dar în orice caz, orice se va hotărâ în plen pe acest punct, coerența și soliditatea întregii propuneri nu vor avea de suferit și este important ca în Consiliul European să se adopte propunerea Parlamentului European fără a mai veni cu amendamente, care n-ar face decât să declanșeze un mecanism care să afecteze acest, uh, această concluzie. Prin urmare, noi nu vrem să dăm uh, consensul nostru unor soluții diferite de ce va fi votat în plenul Parlamentului. Și așa să subliniez importanța unui alt element din rezoluție, angajamentul Parlamentului de a propune un mecanism de alocare a locurilor într-un cadru mai general de revizuire a tratatelor în care se ia în considerare și sistemul de vot în Consiliu și care redeschide problema introducerii unei liste transnaționale. Acestea sunt două aspecte aspecte esențiale care nu trebuie trecute cu vederea, ci abordate în mod potrivit într-un mandat constitutiv, esențial pentru democrația europeană. Acest raport și soluțiile pe care le propune reprezintă o contribuție în acest sens, după părerea noastră, și de aceea cerem tuturor eurodeputaților să-l susțină cu convingere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cazini! Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate vreau să mulțumesc celor doi raportori care au îndeplinit o sarcină foarte îndelungată și dificilă. Aș avea câteva observații de ordin general, în primul rând. Ne-am plasat pe o cale ne-am poziționat într-o etapă în care urmărim trei obiective. Principiul democratic, construirea unei uniuni din ce în ce mai puternică până la ajunge la o structură federală și extinderea Europei geografice. Sinteza nu e chiar așa ușoară. Principiul democratic, în primul rând, ar face ca ă, puterea decizională a fiecărui cetățean să fie identică și deci fiecare parlamentar ar trebui să reprezinte un număr egal de alegători. Dar asta ar face ca statele mai mici să uh, dispară și statele mai mari să capete o importanță excesivă. De aceea se vorbește de proporționalitate degresivă în tratatul de la Lisabona și Comisia AFCO a interpretat acest principiu spunând că în niciun caz populația unui stat uh, trebuie să aibă de suferit și uh, reprezentanța unui stat nu trebuie să fie uh, mai mare, dacă este mai mare, față de statele mai mici. Soluția pragmatică prezentată aici se uh, axează pe uh, sacrificiul minim și avantajul minim pentru statele care trebuie să câștige un avantaj sau să piardă locuri în, urmele, în urma aderării Croației. S-au uh, analizat formule matematice care să poată fi folosite pe viitor în cazul unor noi aderări, dar nu s-a găsit o soluție automată. Evident, trebuie să existe deci o contribuție din partea statelor care pierd un loc pe acest drum către democrație, dar cred că trebuie să ne gândim încă în, în, la o revizuire a tratatului. Oricum, un pas înainte se va face și sperăm că nu vor uh, exista impacte negative printr-o posibilă reformă a tratatelor în viitor vom putea să uh, examinăm mai amplu acest caz și de aceea eu cred trebuie să respingem orice amendamente, chiar dacă unele pot fi apreciate, dar cred că cu convingere trebuie să aprobăm textul propus de comisie. Mulțumesc, domnul Lainan acum. Mulțumesc în numele grupului nostru, mulțumesc raportorilor pentru uh, propunerea noastră la un an înainte de eh, noile alegeri, a fost singura soluție care poate întruni un vot majoritar mâine. Structura de bază a Parlamentului eh, este încă valabilă din vremurile în care Parlamentul avea doar rol consultativ. Acolo existau țări mari, mai puțin mari, mici și foarte mici. Azi, când avem uh, deja competențe uh, legislative, această structură nu este suficientă. Avem nevoie de o nouă formulă care să corespundă unei reprezentări judicioase a cetățenilor și cetățenilor Europei. Propunerea este una pragmatică. Nimeni nu pierde și nimeni nici nu, uh, nimeni nu câștigă și nimeni nici nu pierde mai mult de un loc. Este însă o posibilă este o posibilitate prin care se oferă uh, uh, oportunitatea includerii noilor noștri uh, colegi croați. În ce măsură unii sau alții vor trebui să renunțe la un loc, mă refer aici în speță la Austria, dar și la alte state, vom vedea mâine. Avem însă nevoie pentru viitor o, de o formulă durabilă și avem nevoie și de o, un echilibru între cei doi piloni ai legislației uh, comunitare. Deci soluția de acum poate fi doar una momentară și nu una definitivă. Oricum le mulțumesc celor care au creat-o pentru, pentru oportunitatea și reușita demersului. Uh, Domnule președinte, în trecut s-a negociat numărul mandatelor în Parlamentul European între state într-o manieră lipsită de fair play. Deci uh, au fost momente dificile. Datorită tratatului de la Lisabona, Parlamentul în clipa de față uh, încearcă el să aibă uh, inițiativa de a rezolva problema mandatelor. Raportorii încearcă să fie pragmatici, dar pragmatismul nu poate fi perfect. Sigur, uh, s-a făcut o uh, ajustare importantă a propunerii în favoarea Suediei Ehm, dar ehm, eu cred că ehm, afirmația că se încalcă principiul proporționalității degresive în clipa de față nu poate să găsească rezolvare. Noi încercăm să găsim o formulă matematică aplicabilă înainte de organizarea alegerilor, astfel încât lucrurile să se desfășoare într-o manieră transparentă și cred că acea formulă ă, trebuie să se bazeze pe compromisul de la Cambridge ă, așa cum ă, s-a votat în AFCO acum doi ani. Raportul încearcă să uh, țină seama um, și de ceea ce înseamnă uh, listele transnaționale care ar putea în baza unei convenții de la Geneva să devină realitate. Eu cred că mandatele în Parlamentul European trebuie să-și găsească o rezolvare conform uh, așteptărilor de uh, vot um, astfel încât să găsim un sistem adecvat uh, pentru o Europa uh, mai democratică. Mulțumesc foarte mult! <laughs> observațiile dumneavoastră au stănit întrebări și din partea stângii și din partea dreptei. Să luăm stânga mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Daf, vreau să vă spun că nu uh, cred în ceea ce ați uh, afirmat dumneavoastră. Vorbiți de uh, principii de fair play încercând să argumentați că Austria trebuie să piardă un loc. Dumneavoastră aveți o gândire marcată de uh, politica de partid. Nu există o regulă care să oblige uh, Suedia să piardă un mandat sau Austria să piardă un mandat. Uh, eu vă spun deschis, nu vă cred și nu cred că veți găsi vreo explicație uh, rezonabilă uh, apărând uh, ceea ce raportorii au încercat să realizeze. Da, uh, eu mai avem și o întrebare, dar vreau să-l corectez pe domnul Lightfried. Doamna Wertmann uh, a făcut parte din acel grup care a decis. Iar acum, o nouă întrebare adresată domnului Daf. Eu sunt matematician și îmi plac răspunsurile matematice. Puteți explica de ce în cadrul propunerii dumneavoastră uh, Regatul Unit are mai puțin deputați uh, care să reprezinte populația decât Germania? Primul răspuns, resping acuza că am o poziție partizană. Ce încercăm să facem este să avem o abordare constituțională și să fim atât de pragmatici pe cât posibil și asta nu este neapărat o soluție matematică. Poate că pe viitor vom reuși să aplicăm soluția matematică. Dar în ce privește diferența în raport cu numărul de populație între Suedia și Ungaria este de aproximativ 400.000 de mii de oameni, de 475.000. De mii. Deci uh, este o, o diferență foarte mică deci, uh, care uh, ar putea să ducă la două mandate de eurodeputați. Diferența între Austria și Suedia este de un milion de cetățeni. Deci, cred că trebuie într-un fel să ținem seama de această diferență. Creșterea demografică din Suedia sau din Austria nu țin de responsabilitatea mea. Eu uh, vă invit doar să uh, vă uitați la cifre. Iar în ce privește poziția Regatului Unit, dumneavoastră știți că noi nu propunem vreo creștere sau o reducere a numărului de eurodeputați. Dar dacă vom cădea de acord asupra unei formule matematice, veți vedea că Franța și Regatul Unit și Spania vor trebui să aibă un număr mai mare de mandate. Bun. Gerald Hefner. Domnule președinte, domnilor și domnilor colegi, această dezbatere, respectiv reproșul pe care îl primește un membru al comisiei noastre că ar fi acționat din motive naționalistice, câte vreme noi am adoptat o decizie în unanimitate, tocmai acest lucru arată cât de necesară e schimbarea de paradigmă aici. Deci trebuie să încetăm să Uh, redefinim uh, în mod liber, arbitrar, numărul uh, de deputați în Parlamentul European cu, odată cu fiecare aderare a unui nou membru. Deci trebuie să avem o formulă matematică clară, obiectivă, dincolo de orice îndoiel, care să stabilească numărul de membri ai Parlamentului în funcție de populație. Tocmai de aceea metodologia uh, propusă de noi a fost adoptată în unanimitate și dacă va fi adoptată, atunci această metodologie va fi ultima noastră uh, încercare de a ajusta uh, prin schimbări în plus și în minus numărul de mandate. De altfel, trebuie să-i felicit pe colegii noștri raportori Uh, pentru munca depusă, uh, dar nu se poate ca, într-un, ca în Consiliu să se uh, ducă dezbateri despre cine câte voturi are și câte voturi nu are. Da? Deci, Parlamentul trebuie să fie dincolo de orice îndeală că reprezintă în mod legitim cetățenele și cetățenii Europei. Tocmai de aceea este important că ne-am înțeles Uh, pe acest compromis, dar data viitoare și de data viitoare încolo uh, vom avea o nouă metodologie degresivă care ține cont de proporționalitate. Mulțumesc. Uh, Lord Dartmouth vă adresează o întrebare cu card albastră. Aveți obiecții? Nu. Lord Dartmouth, vă rog. Uh, Mr. Hefner, Domnule Hefner, ați folosit termenul unanimitate în comisie, cel puțin de trei ori. Vreți să spuneți că unanimitatea unei comisii în sine este o garanție a înțelepciunii și validității lucrurilor care au fost votate în comisia respectivă? Stimate coleg, întrebarea noastră este foarte interesantă, pentru că, într-adevăr, au fost depuse mai multe amendamente înainte de voturi și aceste amendamente poate că au reflectat chiar niște interese naționale. Iar la început a existat într-adevăr un vot strâns, 11 la 10, dar la finalul procesului votul a fost în unanimitate. Și asta înțeleg eu prin democrație și asta mă aștept și din partea dumneavoastră să înțelegeți sub denumirea de democrație. Într-un parlament poți să te cerți, poți să dezbați, poți să reprezinți interese, dar toată lumea o face cu un interes comun și mai ales atunci când e vorba de regulamentele parlamentare, trebuie să fim uh, uh, echidistanți și să nu întrerupem, cum s-a făcut astăzi în Parlament, oratorii cu tot felul de strigăte și fluiere. Da? Așa trebuie să facem și în comisii și în plenară. Agnew. Domnul Agnew. Thank you, President. Um, this report was prepared in... Raportul acesta a fost pregătit pentru a răspunde nevoii de a reduce um, dimensiunea Parlamentului European, care va crește la 766 de membri când aderă și Croația la 1 iulie. Raportorii au considerat că pentru ca această legislație să treacă prin Consiliu și prin Parlament, nicio țară în afara Germaniei nu trebuie să piardă mai puțin de un loc. Raportorii numesc această soluție una pragmatică și pe bună dreptate. Nu este o soluție ideală, e adevărat, însă sunt de acord și eu că e cea mai practică soluție posibilă, mai ales având în vedere calendarul strâns pe care îl avem la dispoziție pentru a uh, termina această sarcină până la următoarele alegeri. Sigur, într-o lume ideală ar trebui să existe o formulă uh, pe baza căreia să se calculeze numărul uh, eurodeputaților pentru fiecare stat, în funcție de populația lor. Dar asta este o discuție pe care trebuie să o avem altă dată pe viitor. Prin urmare, grupul nostru nostru va accepta concluziile raportorilor, dar sigur există membri, cred că nimeni nu se miră, care sunt nemulțumiți cu acest raport. Mulțumesc, domnule Legniu. Deși Regatul Unit nu uh, pare să fie în pericol de uh, reducere a numărului de eurodeputați, cred că trebuie să condamnăm această propunere, pentru că arată de fapt cât de nedemocratică este Uniunea Europeană. De fapt, statele de dimensiuni medii vor avea de pierde și um, vor fi state mari care dictează um, cât de importantă trebuie să fie reducerea de mandate pentru statele uh, medii sau mici. Deci, tot fiecare membru al Consiliului European uh, trebuie uh, de asemenea să dea seama uh, de principiile democratice care se aplică. Noi acum auzim propuneri eh, conform cărora Regatul Unit trebuie să-și organizeze alegerile duminica. Eh, de asemenea, se fac alte recomandări, inclusiv în ce privește transmisiile politice. Da, eh, nu este o instituție democratică, ci o dictatură aleasă. Mulțumesc, domnul Fox dorește să vă adreseze o întrebare. Fox, Mr. Right. Wait for it. Thank you, President. Mulțumesc. Există uh, deficiențe în acest raport și domnul uh, Agnew le-a menționat. Dar uh, câte amendamente ați înaintat Comisiei pentru a îmbunătăți acest raport? Prezența mea în acea comisie este pentru a vedea ce face comisia și pentru a informa pe cetățenii din Marea Britanie, pentru că mulți nici nu înțeleg ce se întâmplă aici. Deci, acolo, într-un fel, Partidul Conservator încearcă să protejeze informațiile. Doamna Ford, vă rog. Domnule Agnew, Eh, puteați să participați la negocieri la acest raport. Ați participat la aceste negocieri? Asta aș dori să vă întreb. Am participat la marea majoritate a întâlnirilor și eh, eh, la fiecare întâlnire la care particip, de obicei iau și cuvântul. Și mă surprinde să aud că ar fi existat o unanimitate în comisie, pentru că pentru că la ultimul raport pe acest raport uh, uh, nu am votat. De obicei, de obicei sunt membru supleant, e drept. Domnule Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor colegi, propunerea pentru redistribuirea mandatelor o voi susține, chiar dacă nu o vor susține toți uh, membrii grupului meu. Uh, vreau să-mi exprim să critica în trei puncte. Pentru mine, mai întâi, nu este acceptabil ca noi, Parlamentul European, n-am reușit să ne preocupăm de alegerile europarlamentare într-o perspectivă de lungă durată. Deci azi uh, nu avem încă o distribuție uh, agreată de toată lumea. Ar, este un mesaj greșit, pentru că ar fi fost sarcină noastră să uh, risipim uh, scepticismul față de, uh, față de politica europeană. În munca pe acest raport s-a mai evidențiat o problemă politică. Toată lumea a acționat mai întâi așa încât să nu, se, să nu sufere țara lor de reședință. Aici uh, uh, interesul era vădit, dar avem nevoie de reguli și de metodologii foarte clare care să prescrie modul în care vom uh, aborda problema în viitor. Pentru că nu doar Croația va adera acum, ci și altele mai întâi. În al treilea rând, cred că uh, această metodologie trebuie să se răsfrângă și asupra uh, relațiilor de putere în întreaga Uniunea Europeană. Și trebuie să ne gândim dacă nu cumva, de exemplu, Comisia Regii ar trebui să fie uh, considerată mai importantă, ar trebui să câștige în importanță pentru că, uh, iată, regiunile europene sunt cele în care se desfășoară viața cetățenilor noștri, unde se iau cele mai multe decizii cu impact imediat. Uh, acceptați o întrebare cu cald albastru? Mulțumesc, am o întrebare de către colegul meu. Vorbea despre posibile interese naționale ale statelor. Deci, și uh, domnul Daf a fost acuzat de partipriuri politice, dar uh, trebuie să ne gândim cum sunt aleși politicienii noștri. Din păcate, Uniunea Europeană angajează foarte mulți uh, birocrați. Nu ar trebui ca politicienii să ia decizii uh, și organismele independente? Sunt de acord cu dumneavoastră că deciziile politice trebuie luate în mod independent de către politicieni Întrebarea însă este în ce măsură ne preocupăm în mod serios și cu seriozitate de problemele cetățenilor. Și aici trebuie să implicăm și pe alții. Domnule Șepflin, vă rog. Yeah. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări raportorilor au făcut o treabă foarte bună pe acest raport. La o primă privire, redistribuirea mandatelor nu ar trebui să creeze probleme. Trebuie să fie până la urmă o consecință automată a extinderii. Uniunea Europeană acceptă un nou stat membru care stat are dreptul să fie reprezentat. În realitate însă, după cum bine știm, procesul este departe de a fi unul lin. S-au făcut mari eforturi pentru a baza redistribuirea mandatelor pe o formulă tehnică sau tehnocratică, dar în realitate știm cu toții că politica nu poate fi scoasă dintr-o chestiune de natură așa de politică. Evident, niciun stat membru nu dorește să piardă mandate. Prin urmare, ca urmare a extinderii, vom face tot ce ne stă în putere pentru a ne minimaliza pierderile. Apoi, întrebarea este dacă cum se distribuie în primul rând mandatele. Principiul proporționalității degrezive există pentru a ne asigura că statele mici și mijlocii nu sunt dezavantajate sau subreprezentate politic. Dacă ar fi subreprezentate politic, atunci vocea lor ar fi și mai slabă decât în prezent și statele membre trebuie să-și amintească și faptul că uh, integrarea europeană nu este un monopol al statelor mari. Dacă Uniunea trebuie să funcționeze ca un organism de democratic, atunci trebuie să existe un respect egal tuturor statelor membre. Știm foarte bine din istoria Europei ce se întâmplă când statele mari privesc statele mici ca pe niște sateliți ai lor cu care pot face tot ce doresc. Regulile există tocmai pentru a garanta stabilitate. La fel și în ceea ce privește redistribuirea mandatelor, trebuie să existe niște reguli. În acest caz, logica redistribuirii este că niciun stat nu trebuie să piardă mai mult de un mandat și, sigur, proporționalitatea de greșeală progresivă trebuie să fie garantată. Cei care se opun acestor principii nu fac decât să amenințe eh, principiul integrării europene și să încurajeze până la urmă sentimentele antieuropene. Mulțumesc, domnul Martin, acum. Mulțumesc, Mulțumesc domnule, domnule președinte. Cred că um, trebuie să mă alătur celor care salută munca desfășurată de raportor. Nu a fost ușor, dar s-au găsit o soluție pragmatică, aplicabilă, care ne ajută să rezolvăm problemele alegerilor de anul viitor. Dar, așa cum s-a spus, este o soluție temporară. Iar începând cu 2015, uh, va trebui să lucrăm la o soluție pe termen lung, va trebui să negociem între statele membre, va trebui să uh, ținem seama de uh, doleanțe. Iar uh, noi va trebui să ne bazăm pe ceea ce tratatul ne uh, propune, proporționalitatea degresivă. Va trebui să găsim o soluție matematică care nu se, să nu se mai schimbe de câte ori structura Parlamentului se schimbă în urma unor alegeri. Deci va ă, trebui acum că ne aflăm cu un an înainte de alegeri să aplicăm această soluție. Dar așa cum a spus domnul Agnew, recomandarea ca alegerile europene să se desfășoare ă, ă, într-o anume perioadă, este vorba de joi până duminică, nu obligă Regatul Unit neapărat să uh, organizeze alegerile duminica. Mulțumesc, doamna Wertmann. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, până ce și-au asumat uh, sarcina cei doi raportori, uh, distribuția mandatelor a fost foarte clară. Există principiul proporționalității degresive Eh, care trebuie să respecte trei principii bine cunoscute. Dar raportorii spun că aceste criterii nu sunt criterii matematice. Păi atunci, stimați colegi, mai reluați odată matematica. Acum, dumneavoastră spuneți că trebuie să abordăm soluții pragmatice, dar aceste eh, soluții sunt soluții artificiale, care n-au niciun temei și care uh, creează pierderi unor state membre cu atitudine pro-europeană importantă. De aceea, stimați colegi, haideți să nu modificăm în mod arbitrar tratate și convenții existente. Eu sper că mâine veți vota așa cum trebuie. Mulțumesc. Thank you, Mr. Ziller. Mulțumesc, domnul Ziller. Um, er Mulțumesc, domnule președinte Până la urmă, nu vorbim despre matematică sau de numărul de locuri din Parlamentul European. Ce ne preocupă sunt principiile de bază ale Uniunii Europene. Vorbim despre coeziune, vorbim despre solidaritate, dar în spatele acestor cuvinte se ascunde naționalismul de contributor net, uh, um, primitor de fluxuri migratorii și așa mai departe. Uh, există state membre care și-au pierdut 10% din locuitori pe durata crizei, care au mers în alte țări și care nu mai sunt reprezentați pentru că au mers să lucreze în alte țări, dar ei și-au părăsit țara pentru că uh, au suferit de pe urma crizei și că există aceste discriminări în UE. S-a vorbit aici despre plățile directe. Există discriminări în Uniunea Europeană, există discriminări și în ceea ce privește reprezentarea aici în Parlament. Există state membre care luptă pentru fiecare loc în uh, Uh, Parlament sau în Consiliul Fondului Monetar Internațional. Trebuie să fim foarte atenți când discutăm uh, viitorul din această perspectivă și să ne gândim la 2015. Mulțumesc, domnul Mulț, acum. Mulțumesc, domnule președinte lipsa proporționalității directe în componența Parlamentului European și a Consiliului uh, ține de fapt de uh, caracterul special al Uniunii Europene care nu dorește să uh, marginalizeze statele mici. Deci această proporționalitate directă în repartiția mandatelor este doar superficială și din păcate în dezavantajul țării mele, Austriei. Tocmai datorită uh, rezultatelor uh, recentelor negocieri uh, bugetare, dacă ne gândim la ceea ce înseamnă sumele care vor fi reduse în anvelopa financiară pentru Austria, cred că la cetățenii din țara mea se stimulează sentimentul că Austria nu mai are un cuvânt de spus, dar că trebuie să uh, dea uh, pentru bugetul european să vireze sume tot mai mari. Deci uh, eu cred că trebuie să ținem seama de această situație. Iar numărul mandatelor, dacă urmează să fie redus la 18, eh, este un semnal nefericit care va stimula euroscepticismul în Austria. Eu v-aș ruga, dați un semnal pozitiv pentru Austria, pentru că eh, această țară eh, are rezultate deosebite în favoarea Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Caras. Domnule președinte, domnilor și domnilor, dezbaterea ne-a arătat nouă tuturor că avem nevoie de o nouă formulă durabilă de distribuție a mandatelor odată cu extinderea în continuare a UE. Avem nevoie în final de un sistem transparent de distribuție a mandatelor pentru ca lucrurile să nu se repete de fiecare dată când aderă un stat uh, la Uniunea Europeană. Să știți că de multe ori uh, și asta s-a întâmplat și aici, uh, un singur vot dintr-o comisia de specialitate competentă poate decide lucruri cu impact extrem de grave. Ceea ce facem noi este pricinit de aderarea Croației în condițiile uh, plafonării uh, numărului de uh, mandate la 751. Voința politică a fost să nu, se, să nu piardă niciun stat membru mai mult de un mandat. Dar asta nu este un, o formulă de calcul. Da? Dacă s-ar fi acceptat uh, principiul proporționalității, atunci peste 8 state membre ar fi pierdut mai mult de un mandat. Da? Dar în aceeași condiții, Austria nu ar fi pierdut un mandat. Și eu să știți că îi apreciez pe raportor. Raportul raportorilor a fost adoptat a fost adoptat cu un singur vot împotriva pe un, un, un singur capitol. Eu doresc ca cât se poate de curând acest raportor să poată genera o formulă care să fie durabilă în timp. Domnul Daf vrea să vă adreseze o întrebare. O acceptați? Domnule Caras, vă stimez însă va trebui să încerc să vă explic motivul pentru care am modificat propunerea raportorului. Fiindcă avem de-a face cu o încălcare a principiului proporționalității degresive. Așa cum am mai spus, sigur, nu putem uh, spune că întreaga soluție respectă acest principiu. Însă, instanța ne cere să încercăm să reducem uh, numărul de posibile încălcări în această situație. Lucrul acesta a fost realizat prin votul în comisie. Mulțumesc. Domnul Hockmark are o întrebare pentru domnul Caras. Jag skulle vilja fråga min gode vän Otmar Karas en mycket enkel fråga. Am o întrebare foarte simplă la adresa eh, domnului Caras, care de altfel mi-e bun prieten. În comisia eh, de specialitate am căzut de acord asupra principiului că eh, toate statele membre primesc mandate de europarlamentar în funcție de numărul locuitorilor fiecărui stat membru. Acum însă, Austria ar dori ca această metodologie să nu îi se aplice. O metodologie care e valabilă pentru țările de jos, pentru România, pentru Franța, pentru toate celelalte state. Dar Austria cel puțin după ce, cum spuneți dumneavoastră, a, nu dorește să se supune aceste reguli. Și atunci vă întreb foarte simplu. De ce ar trebui să facem aici o deosebire? Dacă există o diferență de un milion de locuitori, de ce aceasta nu ar trebui să se reflecte în numărul de mandate? Deci de ce Austria cu un milion de locuitori mai puțin decât Suedia ar trebui să aibă același număr de mandate? Aveți uh, două răspunsuri de dat și aveți un minut la dispoziție. Mulțumesc. Domnule Daf, uh, stimate colegă, n-am atacat pe nimeni. Eu m-am exprimat doar în favoarea unei formule durabile, aplicabilă pe o perioadă îndelungată. Iar întrebarea pe care mi-ați spus-o dumneavoastră trebuie să o puneți raportorilor care au propus la fiecare metodologie prezentată uh, noi uh, formule de calcul decât, și alte formule oricum decât cea pe care o vom vota mâine. Deci nu este vorba de uh, Austria, de discriminarea uh, într-un fel sau altul a uh, Uh, Austria. Este vorba de baza de calcul. Eu spun doar că aș fi susținut raportul inițial al raportorilor. N-am acuzat pe nimeni. Deci ceea ce se desfășoară acum este doar un semn al faptului că avem nevoie de o soluție durabilă. Suedia întotdeauna a avut un mandat mai în plus față de Austria pentru că de, populația sa este alta. Dar asta nu pentru că noi am fi solicitat acest lucru, ci pentru că raportorii, prin metodologia pe care au aplicat-o, au ajuns la același rezultat. Iar noi am urmat aceasta, am susținut acea metodologie. Uh, Mrs. Guillaume, please. Doamna Guillaume. Dragi colegi, eu cred că formula de compromis la care s-a ajuns uh, nu uh, va fi acceptabilă pentru perioada următoare, pentru că uh, există obiecții serioase în legătură cu principiul proporționalității degresive. Eu cred că principiul reprezentativ activității, poate că într-adevăr nu ar fi fost echitabil. Eu cred că viitoarea repartizare uh, a mandatelor trebuie să reprezinte uh, și uh, situația demografică. Textul spune că pe viitor trebuie să se găsească o soluție obiectivă, echitabilă, transparentă. Deci asta înseamnă că ceea ce se propune acum nu este, uh, nu corespunde acestor cerințe. Deci uh, eu cred că uh, nu va întruni susținerea Consiliului. Cred că este un aranjament nefericit. O întrebare adresată doamnei Guillaume. 30 seconds, please. Yes. Uh... Aveți 30 de secunde. Stimată colegă, vreau să vă întreb, după părerea dumneavoastră, puteți modifica întreaga distribuire a locurilor în Parlamentul European fără a schimba Consiliul? Există totuși un echilibru instituțional și ce cereți dumneavoastră este să se dezechilibreze aceste relații de proporționalitate între Consiliu și Parlament. Dacă acceptăm în Consiliu regula federală un vot, un stat, vom accepta și noi aici regula proporționalității stricte. Dar nu putem avea demografie în Consiliu și demografie în Parlament. Dacă avem stat în Consiliu, avem state și în Parlament. Mulțumesc, dragi colegi. Ehm, am vrut să insist pe două aspecte. Această reprezentare și asupra faptului că există un decalaj între ceea ce prevedem acum și ceea ce prevedem pentru viitor. E paradoxal acest lucru în discuțiile pe care le avem în comisie. Mulțumesc, doamna Time. Domnule președinte, domnule și domnilor colegi, alegerile europarlamentare 2014 se apropie, iar aderarea uh, cetățenilor Croației, o țară cu peste 4 milioane de cetățeni, ca și evoluția demografică la nivelul Europei, uh, fac dificile distribuția uh, mandatelor iar mâinile noastre suntem legate de mâini, suntem legați de mâini pentru că avem un plafon de 751 de mandate. Marile state membre sunt deja subreprezentate și state precum Franța, Spania și altele sunt și mai afectate decât țara mea, Germania. Iar cele mai multe state mărunte sunt supra-reprezentate pentru că au asigurate minim șase mandate. Și tocmai de aceea am căzut de acord că nimeni nu mai trebuie să piardă mai mult de un mandat, pentru că ar fi trebuit uh, ca unele state să piardă și mai multe mandate. Cu această metodologie am putut să ne asigurăm că va exista un o, consens și la nivelul Consiliului. Este, a fost singura posibilitate uh, politică pentru noi. Domnul Höckmark. Mulțumesc. În Comisia AFET am ajuns până la urmă să cădem de acord. În ce privește respectarea unui principiu, ca mandatele să fie repartizate uh, corespunzător numărului de populație, dar uh, cu cât mai mic este un stat, cu atât mai uh, puține mandate, inclusiv în raport cu populația. Dar de ce trebuie să, ca o diferență de un milion de locuitori nu va determina și un număr diferențiat de mandate? aș vrea să primesc un răspuns convingător la această întrebare. Nu l-am primit. Mm, pentru că uh, mi s-a spus doar că lucrurile uh, nu au fost din, de, corecte de la început. Înseamnă că nici rezultatul actual nu este unul corect. Deci, eu cred că uh, noi toți dorim să lucrăm corect, iar dacă ceva este greșit sau a fost greșit la început, ar trebui să fie corectat. Comisia AFET a abordat lucrurile corect. Dar uh, acum uh, doresc mulți uh, deputați din Austria să uh, falsifice din nou situația. De ce ar trebui să fie reprezentată Austria de un număr mai mare de cetățeni decât alții. De ce Austria ar avea dreptul să se abată de la principiul um, în baza căruia am lucrat și nu am primit răspuns. Eu cred că motivul este simplu. Propunerea asupra căreia am convenit în Comisia AFET uh, nu ar avea șanse să treacă dacă s-ar uh, vota în favoarea acestui amendament. Dar nu trebuie să fie regula ca o greșeală inițială să fie preluată în timp. Unde descoperi o greșeală, trebuie să o corectezi. Mulțumesc, domnul Morera. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Comisia pentru Afaceri Constituționale s-a limitat la a face o propunere rezonabilă pentru a putea uh, răspunde aderării Croației la Uniunea Europeană și a încercat să minimizeze impactul acestui eveniment asupra structurii Parlamentului European. Avem nevoie de o soluție bazată pe criterii obiective, evident. Viitoarele alegeri vor trebui să ia în considerare un număr mai mare de state membre și asta am încercat să facem în comisie și să nu reformăm distribuirea membrilor Parlamentului European uh, pe întreaga uh, suprafața Uniunii Europene, fiindcă asta ar fi contravenit principiului proporționalității degresive în comisia noastră am spus clar că orice viitoare reformă a componenței Parlamentului trebuie să ia în considerare sistemul de vot din Consiliu. N-ai cum să rup legătura dintre Consiliu și Parlament, între aceste două sisteme de vot. Acesta este mesajul care a rezultat. Doamna Wikström acum. Mulțumesc, domnule președinte. Este corect și logic ca statele mai mărunte din Uniunea Europeană să fie reprezentate uh, proporțional cu populația lor. Acum apare, iată, un conflict între Austria și Suedia. Acest conflict își are rădăcina în faptul că uh, Suedia are totuși un milion de locuitori în plus față de Austria. Acum, soluția trebuie să fie una justă și democratică. Adică Suedia trebuie să-și păstreze cele 20 de mandate și Austria să cedeze un mandat pe care le deținut uh, până acum. Asta înseamnă că pentru, pentru fiecare 475 de milio- mii de oameni veți avea un eurodeputat. Numai că uh, dacă s-ar aplica ceea ce dorește Austria, atunci ar fi subreprezentați și practic discriminați uh, suedezii față de alți cetățeni ai Uniunii Europene. Tocmai de aceea vreau să susțin și să vă propun să susțineți și dumneavoastră mâine la vot raportul. Mulțumesc și acum domnul Brock, timp de două minute. Domnule președinte, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi, nu vreau să fac decât o scurtă observație. Vreau să mulțumesc uh, cordial celor doi raportori pentru că um, activitatea lor cu siguranță nu a fost o plăcere pentru care trebuie să plătească impozit. Este o activitate dificilă și sigur că rezultatul nu le atrage mare simpatie. Dar eu uh, le mulțumesc pentru că au lucrat foarte rezonabil, cu maximă atenție, cu, încercând să aplice uh, o logică, uh, un principiu coerent și sper că va exista o susținere a majorității membrilor Parlamentului în această problemă. Trebuie să spunem că este o soluție bazată pe fair play, ținând seama de condițiile actuale. Chiar dacă trebuie să spun că singura țară care nu pierde un singur mandat, ci trei mandate, este Republica Federală Germania Asta eh, deja eh, începând cu tratatul de la Nisa. Deci să nu uităm acest lucru. În anul 2014, Republica Federală Germania pierde trei mandate în timp ce ceilalți care pierd, pierd un mandat. Deci eh, să nu fim pedepsiți pentru că nici nu se ține seama de această pierdere va trebui să avem data viitoare o discuție de, la modul general bazându-ne pe proporționalitate, dar uh, proporționalitatea nu trebuie să existe doar în Parlamentul European, ci trebuie să uh, fie uh, legitimată și de cele două camere ale unui Parlament. Trebuie să ținem seama că soluția pe care am găsit-o astăzi creează o măsură mai mare de proporționalitate decât anterior. Chiar în ce privește state federale, cum este Republica Federală Germania sau Statele Unite. Deci nu este o lipsă de legitimitate. Am creat de pe acum condițiile eh, pentru o legitimare democratică pentru a acționa în numele cetățenilor europeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru un minut, colega Marita Ulskov. Hello? Domnule președinte, mulțumesc propunerea inițială pentru redistribuirea locurilor în Parlamentul European a suferit o modificare, o schimbare importantă. Un domeniu în care curba respectivă nu mai este respectată și anume un caz, cazul Suediei. Conform acestei propuneri, Suedia ar pierde unul din 20 de eurodeputați, adică uh, vor avea de plătit mai mult decât Ungaria sau Austria. Ne-am opus acestei idei, am spus că nu este o soluție echitabilă și ne-am bucurat de sprijinul altor țări. Deci nu a fost doar o poziție a Suediei și le mulțumim pentru acest lucru. Comisia de Afaceri Constituționale ne-a ascultat, lucru pentru care din nou le mulțumim și aș vrea să cer Parlamentului să sprijine noua propunere a Comisiei AFCO. Până la urmă, aici nu vorbim doar despre tehnici constituționale, de aranjamente sau de niște detalii minore. Vorbim despre respectarea democrației, despre echitate și, prin urmare, sper că toate acele contribuții din dezbatere uh, se vor regăsi în vot mâine. Mulțumesc, două minute pentru intervenție, doamna Constanț Legrip. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați colegi, și eu vreau să exprim aprecierea pentru activitatea desfășurată de cei doi raportori, pentru că au avut o sarcină foarte dificilă și chiar dacă soluția preconizată este imperfectă, ea va trebui să fie votată pentru că în Comisia FED a existat o abordare realistă, pragmatică, este cea mai puțin proastă dintre soluțiile pe care le-am fi avut la disponibilitate. Este principiul proporționalității degresive și se propune în baza acestui principiu ca niciun stat să nu piardă mai mult de un mandat. Deci, eu vin dintr-o țară, Franța, care poate considera acum că este subreprezentată în această instituție. Și spre deosebire de <clears throat> alte state membre, în Franța există o creștere demografică. Deci eu cred că ă, nu este foarte corect din punct de vedere politic și nici ă, pertinent din punct de vedere politic să ă,

ca uh, pentru primirea colegilor uh, croați în instituția noastră să uh, pledăm pentru creșterea numărului de deputați francezi. Deci a existat un amendament în acest sens care a fost depus în Comisia AFCO, dar a fost respins. Ce este important în clipa de față și eu am înaintat un amendament care a fost adoptat în AFCO să spun propunem că uh, Parlamentul European uh, de la începutul următorului mandat, în 2014, va trebui să uh, analizeze aprofundat acest subiect pentru a elabora un sistem ca până la următoarele alegeri să permită o repartizare a mandatelor pe o bază obiectivă, într-o modalitate echitabilă, durabilă, echilibrată, justă și conform situației demografice din statele membre. Deci va fi nevoie de o echipă de reflexie în acest sens care să uh, rezolve problema inclusiv uh, a voturilor după aceea la nivelul Consiliului. Pentru un minut, doamna Evelyn Regner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportorii Ciarkovski și Gualtieri, în raportul lor inițial prezentat în Comisia AFCO, au prezentat o soluție echitabilă bazată pe anumite principii. Aceste principii trebuie aplicate tuturor statelor membre în măsura egală. Este vorba de principiul proporționalității eh, regresive și principiul eh, eh, pragmatismului, adică să se piardă câte un mandat. Dacă Austria pierde în favoarea Suediei un mandat, atunci uh, înseamnă că uh, principiul nu este respectat doar în cazul Austriei. Așadar, pot să vă fac doar o singură recomandare, mai ales celor care invocă tot felul de principii. Ar fi bine să vă țineți de raportul Gualteri Ciarkovski inițial și să-l votați pe acela în plen. Mulțumesc. Evelin, tine. Mulțumesc, Evelin. Timp de două minute acum are cuvântul domnul Paolo Rahel. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă spun că în ceea ce privește raportul pe care îl discutăm astăzi, e nevoie de o abordare echilibrată. Raportul reflectă spiritul european a majorității statelor membre Există state membre care accept faptul, acceptă faptul că pot pierde un loc și um, eu aș spune că aceasta este o abordare echilibrată care a dus la consensul pe care l-am obținut. În al doilea rând, Spre deosebire de cele pe care tocmai le-am auzit, raportul inițial nu era corect. Conținea greșeli, conținea o serie de erori. Dacă vă uitați la legăturile dintre, sau relația dintre Suedia și Austria, Austria, după părerea mea, este cea care beneficiază. De ce este acest lucru important pentru noi, Portugalia, care nu are nicio legătură cu subiectul ăsta? Uh, la baza acestui raport se află niște criterii obiective. Am încercat să fim cât mai obiectiv posibil, astfel încât toate țările de dimensiuni mijlocii, Republica Cehă, Irlanda și așa mai departe, um, care pierd un membru, um, ne per, toate aceste lucruri ne permit să spunem că avem o propunere rezonabilă și rațională și aș vrea să atrag atenția asupra unui fapt foarte important. Nu ai cum să fii echitabil în acest context fără a avea în vedere situația din Consiliu, acest tandem care există între Consiliu și Parlament. Lucrurile trebuie privite ca un întreg și de aceea, domnule președinte, trebuie să explicăm acest lucru colegilor din Germania. În Germania, dacă ne uităm la statul Saarbrücken sau Bremen, în Camera Superioară au 13 voturi, 13 membri, pentru până la 13 milioane de locuitori din aceste două landuri. Noi nu vrem asta. Ce vrem dacă ne uităm la situația din Parlament și din Consiliu, este să avem un sistem echilibrat de uh, structură și de vot. Deci trebuie să avem în vedere acest tandem. Mulțumesc. Acum, doamna Zita Gurmai, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Repartiția mandatelor este întotdeauna o chestiune sensibilă. Tocmai de aceea ne-am fi dorit ca Consiliul și Comisia să aibă o abordare mai largă, mai deschisă pe acest raport. Sigur, este important să putem pregăti în timp util alegerile europarlamentare viitoare. Soluția propusă de raportori este momentan singura soluție aplicabilă în contextul dat și având în vedere calendarul pe care îl avem în fața noastră. Este imposibil să Uh, schimbi întregul sistem uh, de repartizare fără a restructura din temelii instituția în sine. Și acest lucru nu este posibil înainte de 2014. Știți că, de fapt, uh, situația nu se limitează doar la mandatele europarlamentare și distribuția lor. Dacă ne atingem de drepturile de vot, trebuie să mergem mai departe, să vorbim și despre drepturile de vot și distribuția voturilor în uh, Consiliu. Dar având în vedere că perspectiva noastră este cea imediată, 2014, vă rog să susțineți varianta actuală. Mulțumesc, uh, Enrique Guerrero. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că principalul merit al uh, celor doi raportori, Tarkovski și Gualtieri, Eh, constă eh, în faptul că au putut să convingă Comisia AFCO de eh, principiul pe care l-au aplicat și cred că vor reuși să facă acest lucru și în Parlament mâine, pentru că este soluția cea mai pragmatică, cea mai realistă care poate fi transpusă în fapt. Au existat eforturi politice mai mari decât eforturile tehnice și cu acest raport încercăm să rezolvăm uh, o problemă să facem față unei cerințe, pentru că trebuie să găsim uh, un număr de mandate pentru aderarea Croației. Și uh, actuala repartiție este insuficientă pentru că nu ține seama de principiul uh, proporționalității. Sunt de acord cu uh, ceea ce s-a spus aici în legătură cu proporționalitatea. Este vorba și despre reprezentarea în Consiliu de care trebuie să ținem seama. Dar cel mai important lucru care s-a realizat este că nici o țară nu trebuie să se simte prostratată prin această soluție, pentru că nimeni nu pierde mai mult decât uh, un mandat. Deci uh, trebuie să uh, acceptăm această soluție politică, de aceea noi vom sprijini această soluție. Doamna Sandrin Berlie. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Întâi de toate vreau să vă spun că nu ignor munca și eforturile făcute de colegii mei raportori. Însă propunerea în cauză referitoare la componența Parlamentului pe 2014, nimeni nu pierde sau câștigă mai mult de un loc, se opune principiului democratic care mm, este reflectat în proporționalitatea degresivă și reprezentarea echitabilă. Astăzi ni se cere doar să votăm o soluție pragmatică uh, care derogă de la respectarea tratatelor Uniunii Europene. De ce? Pentru o unanimitate în Consiliul European. Fiecare are responsabilitățile sale, dar în primul rând unanimitatea nu este asigurată. Doi, suntem Parlamentul European și nimic nu ne obligă să dăm deoparte mandatul primit din partea cetățenilor pentru a fi complezenți cu diplomații care nu um, doresc să respecte principiul democrației. Nu e vorba de niște renunțări minuscule, ci de încălcarea încrederii puse în noi de cetățeni și cred că acest acord va face rău legitimității noastre și de aceea eu voi vota împotrivă și le cer colegilor să respingă raportul mâine. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Sandrin. Am încheiat lista vorbitorilor înscriși în nume personal și avem acum o serie de colegi care au solicitat să intervină uh, în procedura intervențiilor spontane. Când se încheie un minut, va trebui să vă întrerup pentru a putea să ne asigurăm că intervin cât mai mulți colegi posibil. Prin urmare, începem cu domnul Sean Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorii îmi sunt simpatici, dar raportul nu. Uh, se uh, creează o disproporționalitate când de fapt trebuie să aplicăm principiul proporționalității. La mai puțin de un an de la alegeri nu știm câți uh, membri ai Parlamentului vom avea. Iar soluția este discriminatorie față de statele mici. Uh, până în 2014, dar cel târziu până în 2015 vom avea certitudini în legătură cu creșterile demografice. Irlanda are populația cu creșterea cea mai rapidă, este un mediu uh, uh, și economic foarte puternic, de aceea trebuie să avem uh, un alt număr de membri. Și trebuie să, ca numărul minim de membri să nu fie pe, per stat și să fie proporțional cu populația. Vorbitorul a fost întrerupt. Domnul Pendergast are cuvântul. Thank you. I would like to... Mulțumesc. Eu cred că guvernul irlandez ar trebui să facă uz de veto pentru că uh, are, Irlanda are doar 12 mandate. Deci uh, uh, eu cred că deja prin această plafonare avem de suferit. Dacă numărul de mandate va fi redus, va trebui să întâmpinăm dificultăți și mai mari și dacă ne gândim că trebuie ca și voțile, vocile minorităților să se facă auzite în Parlamentul European. Deci provocările um, cu care ne confruntăm noi uh, pentru o țară mică, așa cum este Irlanda, uh, sunt foarte mari. Eu, ca atare, sper ca uh, în urma acestei realocări nedemocratice, Consiliul să facă uz de veto guvernul irlandez. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul doamnei Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte ca reprezentant a verzilor austrieci, eh, sunt eh, de acord cu motivele acestei modificări. Aderarea Croației. Noi am susținut această aderare și susținem și soluționarea problemei. Dar această soluție nu este una cuprizătoare care este justă față de toată lumea. Raportorii eh, în lipsa unor reguli foarte clare, au încercat să găsească un compromis, care însă în continuare este nejust. Iar ă, Comisia pentru Afaceri Constituționale, și asta spun domnului Heckmar și altor colegi, deci ce a făcut această comisie este una din multele nedreptăți care există în această metodologie de distribuție a mandatelor. Nu este vorba doar de relația dintre Ungaria și Suedia, ci și de uh, relația dintre Austria-Suedia, care este uh, ă, uh, nedreptă vorbitoarea a fost întreruptă și acum are cuvântul domnul Gerard Button, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că partidul meu al independenței din uh, Regatul Unit uh, Um, câștigă uh, mandate. Noi am fost, de fapt, uh, pe locul 2 în 2009 și uh, noi, în clipa de față, dorim ca Regatul Unit să iasă din Uniunea Europeană. Iar în ce privește alegerile din 2014, partidele din Regatul Unit vor avea o um, mutație. Cred că partidul nostru uh, se va situa pe uh, locul întâi și vom reuși să retragem Regatul Unit din Uniunea Europeană. Mulțumesc. Uh, îi dau cuvântul acum domnului Geoffrey. Nu există sistemul cartonașului albastru în procedura Catch Domnul John Ferrei. Mulțumesc, domnule președinte. Logica acestă la baza acestui raport, evident, este federalismul. Nu vom mai avea uh, independența statelor dacă această tendință continuă. Vom avea o comunitate condusă de țările mari și celelalte țări vor trebui să urmeze indicațiile lor. Țările mici și mijlocii vor fi pedepsite de sistemul acesta. Țările cum ar fi Portugalia și alte țări de dimensiuni medii sau mici nu vor mai putea să beneficieze um, de pe urma principiului reprezentării și nu vor mai avea un cuvânt de spus în uh, funcționarea Uniunii Europene și efectul lor în Parlament va fi și mai redus. Deci avem de-a face cu un atac asupra noastră. Deci nu trebuie să se întâmple așa lucrurile. Trebuie să fim foarte atenți când hotărâm aceste cifre. Doamna Sinclair are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Democrația e departe de a fi perfectă și de aceea sunt de acord că e nevoie de protecție pentru state mai mici. În același timp, trebuie să constatăm, ca să fim fair play, că, statele, că Regatul Unit este sub reprezentat. În West Midlands, pentru 5 milioane de cetățeni am obținut 6 mandate, deci unul la 900 de milioane. Pe de altă parte, Luxemburgul uh, are și el la o populație uh, mult mai mică uh, șase mandate. Eu totuși reprezint o regiune cu 5 milioane de persoane. Luxemburgul sau Malta, cu o arie mult mai mică, cu o populație de până în 500 de mii, vorbitoarea este întreruptă, are cuvântul doamna Băsescu

Señora Băsescu, tiene la palabra la Costello. Mulțumesc, doamna Băsescu. Are acum cuvântul doamna Costello. Mr. President, Domnule ca și ceilalți colegi irlandezi, nu sunt de acord cu acest raport. După părerea mea, raportul contravine principiului proporționalității degresive. Țările mici și mijlocii au de suferit în favoarea țărilor mari. Un principiu cheie al, princi- al proporționalității degresive este că țările uh, Uh, mai mici trebuie să aibă un raport mai favorabil uh, cu numărul uh, locuitorilor față de țările mari. Acest lucru nu se întâmplă. Italia are o rată mai favorabilă decât sta Spania, de exemplu. Irlanda va pierde un loc și vom avea o rată mai proastă decât Slovacia sau Finlanda. Irlanda și Croația vor avea de suferit, prin urmare, față de toate celelalte țări. Există niște implicații considerabile pentru reprezentarea uh, Irlandei în cele 22 de comisii. Intervine domnul președinte. Mulțumesc, domnul Obermeier acum. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, ne bucurăm de aderarea uh, Croației, care este implicit și motivul redistribuției. Uh, dacă Austria trebuie să piardă un mandat în favoarea Suediei, nu văd ce temei are acest lucru. Nu se poate ca unele criterii mai întâi să fie stabilite și apoi uh, să fie aplicate în mod arbitrar uh, în detrimentul Austriei. Raportorul arată că acest lucru este necesar, dar dacă deja căutăm criterii obiective, atunci haideți atunci haideți să evaluăm în mod obiectiv și activitatea europarlamentarilor. Și atunci Austria va câștiga mandate. Mulțumesc. Uh, și mai avem pe domnul Mitchell, vă rog. President. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun de la bun început că uh, există uh, mulți care pledează pentru Um, acest raport. Cei care uh, au avut obiecții au încercat să judece în uh, interes propriu. Să ne gândim, de ce am avea nevoie de 751 din mandate? Pentru că aceasta uh, este de fapt o uh, cifra maximă, dar am putea reduce această cifră să fie de 270 uh, și atunci uh, fiecare ar putea să primească un număr egal de mandate. Eu cred că principiul proporționalității degresive nu trebuie să fie cel care să stea la baza componenței. Președintele îl întrerupe pe domnul Michel, spunând că se încheie aici lista intervențiilor în principiul Catch the Eye și uh, unul dintre cei doi uh, raportori se pare că nu este prezent în sală. Deci, uh, domnul Gualtieri va primi patru minute, uh, pentru că inițial au fost prevăzute câte două minute pentru fiecare raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit care și-au adus contribuția și care, pot să spun, au demonstrat cât de uh, dură a fost sarcina care ne-a revenit. Întâi de toate aș vrea să-i mulțumesc domnului Rangel și colegilor din țara sa, care, chiar dacă pierd un loc pe baza propunerii, au înțeles spiritul în care am făcut propunerea, logica pe care ne-am bazat și, uh, prin urmare, au contribuit la succesul unei prime etape a unei proceduri fără îndoială extrem de complexe și de dificile. Cred că discuția subliniat încă o dată motivul pentru care sarcina care ne-a revenit a fost uh, una foarte dificilă. E bine să amintim că democrația europeană se bazează pe principiul unei duble reprezentări a cetățenilor și a statelor. Și acest principiu devine și mai complex datorită faptului că nu e posibil, realistic vorbind, să distribui aceste două principii, adică să ai o cameră ce reprezintă proporțional cetățenii și alta să reprezinte statele. Aceste două principii trebuie să conviețuiască într-un echilibru dificil în fiecare din cele două camere, Parlament și Consiliu, dar um, și între ele rapoartele sunt destul de dificile. Echilibrul dintre acestea nu poate să fie stabilit în mod abstract și unilateral, ci trebuie să rezulte dintr-un proces istoric de acumulare de uh, greutăți și contragreutăți care, într-un fel sau altul, au uh, legat atribuirea locurilor în Parlament și a locurilor în Consiliu. Deci vorbim de o uh, realitate complexă, cu mai multe fațete. Și aș vrea să vă invit să fim foarte prudenți când facem afirmații. Doamna Vertman aici a menționat o soluție matematică. Vreau să vă reamintesc că principalele soluții pe care le-am aplicat aplicat sunt matematice și le puteți regăsi în anexa noastră, dar dacă le-am fi aplicat, Austria ar fi pierdut trei parlamentari propunerea Cambridge, propunerea parabolică, la acestea mă refer, deci cu formule matematice, așa cum ați cerut. Deci atenție când menționați formule matematice. În același timp, aș vrea să spun țărilor mai mari, uh, colegilor din țările mai mari că, dintr-un anumit punct de vedere, legitim vorbind, um, ei pot să ceară o creștere a numărului de parlamentari. Dar cred că dezbaterea pe care am avut-o aici, domnule Belie, ne-a demonstrat că problema nu este uh, unanimitatea în Consiliu, ci capacitatea interioară a Parlamentului de a găsi o soluție și a nu se baza pe logica conform căreia cei mari impun hotărârile lor problemelor celor mici. Vorbim despre democrație în sens larg și cred că principiul conform căruia nimeni nu pierde și nimeni nu câștigă mai mult de un loc este cel mai bun dintre principiile posibile și orice altă soluție care dintr-o perspectivă unilaterală poate părea mai bună dacă se aplică uh, se va demonstra că va da naștere la probleme mult mai mari față de propunerea pe care am făcut-o noi. Și sigur, în această dezbatere s-a vorbit foarte mult de această chestiune între Austria și Suedia. Eu înțeleg, respect uh, care sunt pozițiile celor două țări, reprezentanților celor două țări. Înțeleg că este un subiect foarte sensibil și vreau să vă reamintesc, nu ca să arunc în derizoriu lucrurile, dar să vă spun că și Austria și Suedia au avut două locuri în plus și că oricum ar merge votul mâine, nimeni nu uh, va pierde uh, un deputat sau nu va câștiga acum un deputat, mai mult de un deputat. Deci situația va fi până la urmă mai bună decât în 2009, într-un fel. Sigur că nimeni nu este încântat că va pierde un loc. Vreau să vă repet că există două puncte de vedere aici. Propunerea inițială, care avea o logică a compensării, faptului că Ungaria pierde un loc și nu trei sau două și locul respectiv vine luat Suediei, de exemplu. Aceasta a fost logica modelului în două etape. Dar, întrerupe domnul președinte, v-ați depășit timpul, domnule raportor. Am încheiat această dezbatere așa de interesantă. O încheiem aici. Votul va avea loc mâine la prânz. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul uh, doamnei Bowles cu privire la sistemul european de conturi naționale. O să dăm cuvântul în primul rând doamnei raportor Bowles în calitate de raportor. Vă rog.